să înceapă negocieri interinstituționale în conformitate cu uh, articolul 69C, alineatul 1 al regulamentului. Rapoartele constituie mandatele pentru negocieri, sunt disponibile pe pagina uh, internet a plenarei și titlurile acestora vor fi făcute publice în procesul verbal al uh, reuniunii.